mecanismelor numite în rezoluții. Și acum sesiunea Parlamentului European se suspendă pentru cei dintre dumneavoastră care nu veniți săptămâna viitoare